din Lituania pentru protecția minorilor și acum dau cuvântul mai întâi autorilor întrebărilor orate și începem cu doamna Sophie Intveld pentru două minute. Thank you, Chair. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Este un subiect foarte important cel pe care îl discutăm astăzi aici. E vorba de valorile europene. În întrebarea orală pe care am adresat-o, precum și în rezoluția comună, uh, în legătură cu uh, legea din Lituania, care se zice că este despre protecția minorilor, dar de fapt uh, are rezultatul contrar, pentru că astfel nu se face decât să se încurajeze ignoranța, taburile și stigmatizarea. Uh, vor, vă duce la excluziunea uh, homosexualilor și transexualilor și astfel va crea suferințe tinerilor, tocmai tinerilor pe care această lege dorește să protejeze. De, de fapt nu îi protejează, ci le face rău. De aceea, dragi colegi, am adresat această întrebare și mă bucur de faptul că am primit o scrisoare din partea domnului comisar Baro în timpul verii, care, în care exprima uh, și îngrijorarea Comisiei Europene în legătură cu această lege, spunând că Comisia Europeană va monitoriza situația și va, se va asigura că legislația din statele membre va respecta legislația și principiile europene. Cred că e important acest lucru pentru că eh, Comisia Europeană nu trebuie să intervină doar când sunt încălcate valorile, de pe pie- valorile pieții, ci mai ales când valorile europene sunt încălcate. Nu putem tolera discriminarea. Uniunea Europeană este o comunitate de valori împărtășite de majoritatea concetățenilor noștri lituaniani. Știu asta, suntem cu toții europeni. Și cu referire la rezoluție, dragi colegi, vă cer sus, sprijinul pentru această rezoluție și pentru amendamentul care are intenția de a introduce o referire directă la um, antidiscriminare. Acesta este un minim necesar. Uh, și se susține și solicitarea din rezoluție uh, prin care cerem Agenției pentru Drepturile Fundamentale o opinie juridică în legătură cu această lege. Și, dragi colegi, trebuie să fim, cred că putem fi mândri noi, Parlamentul European, dacă adoptăm mâine rezoluția, pentru că vom fi glasul valorilor împărtășite uh, în Uniunea Europeană. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna, Luna, doamna, doamna două minute. Președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum a spus și colega mea, este vorba despre valorile europene în această lege lituaniană. E vorba de valorile europene și e vorba de libertăți libertăți și drepturi individuale. E vorba de libertatea tinerilor care pot fi uh, homosexuali, bisexuali, transexuali. E vorba de libertatea lor, care este pur și simplu nerespectată. În această lege e vorba de informații care ar putea fi nefaste pentru acei tineri. Însă, aș vrea să vă clarific exact ce înseamnă acest lucru. Înseamnă că acești tineri vor trebui să trăiască tot timpul cu frica în sân. Să aibă tot timpul impresia că există riscuri. Știți că la un moment dat, orice tânăr ajunge într-un moment în care nu știe prea bine încotro să se îndrepte, care este uh, orientarea sa sexuală. Acești tineri ar putea să devină astfel victime ale acestei legi. Organizația ELGA a trimis un răspuns pe marginea acestei uh, legislații. Și trebuie să știți că ceea ce s-a reușit, ceea ce, ceea ce oamenii au reușit să facă Uh, față de această lege este un pas important. Știm că președintele Lituaniei a pus un veto, dar Parlamentul a trecut peste acest veto. Vom adopta, sper, mâine această rezoluție și cu siguranță vom avea ocazia să sesizăm Agenția Europeană pentru Drepturile Omului. Într-o Europa comună trebuie ca lucrurile să fie clare pentru toată lumea să fie clar faptul că homosexualii nu trebuie să se ascundă sau să se prefacă că nu sunt homosexuali din cauza unei astfel de legi. Mulțumesc. Uh, domnul Tavares, două minute. Esta lei começa pretendendo ser... Această lege are drept obiectiv afișat protejarea um, minorilor împotriva divulgării existenței homosexualității. Dacă ar exista un cinematograf la Vilnius sau dacă ar exista un roman sau o piesă de teatru care vorbește despre homosexualitate, asta înseamnă că ele nu ar putea să fie difuzate și atunci înseamnă că ar trebui să plătești până la 1500 de euro de um, amendă pentru că ai difuzat asemenea um, opere artistice? Sau poate că trebuie modificat uh, codul penal? ne dorim ca cuplurile homosexuale să trăiască um, um, în armonie și fericire sau nu? Eu mi-am pus multe întrebări în ce privește adoptarea acestei legi. Această lege a fost adoptată pe 14 iulie 2009. A fost prima zi în care ne-am reunit la începutul acestei legislaturi și era și uh, ziua în care am sărbătorit, uh, am celebrat, mai bine zis, 220 de ani de la căderea Bastiliei. Era o zi încărcată de simboluri, o zi în care uh, sărbătoream libertatea. Și oare de ce în Lituania s-a votat o asemenea uh, lege uh, care permite uh, să se cenzureze libertatea de exprimare și să se interzică uh, um, um, marșul, de exemplu. Trebuie să apărăm valorile noastre și în special libertatea. Știm foarte bine cum încep asemenea lucruri și cum se pot ele termina. Haideți să vedem ce anume uh, acoperă aceste definiții de difulgare și nedifulgare. Unde se aplică pentru o operele de artă, pentru filme, pentru teatru, pentru cultură, pentru programele de televiziune, totul este foarte vag. Autoritățile trebuie să-și asume anumite responsabilități, printre care difuzarea culturii europene, fără niciun fel de discriminare. Nu trebuie să difuzăm numai teama. Ar trebui ca Agenția pentru Drepturile Fundamentale să emită un aviz juridic asupra acestei legi. Este minimul pe care îl putem cere. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Michael Cashman. Mulțumesc, doamnă președinte. În calitate de homosexual, sunt mândru de faptul că discutăm despre acest uh, proiect de lege în acest Parlament. Acest, uh, parla, această lege reprezintă o încălcare a articolului 6 și o încălcare a drepturilor omului, o încălcare a Convenției ONU privind drepturile copiilor, pentru că încurajează discriminarea față de tinerii uh, homosexuali sau tinerii lesbiene. Deci cine apără pe cine și de ce? În Regatul Unit s-a introdus, s-a cerut uh, o lege similară în 1988. Acum se recunoaște faptul că astfel de lege nu duc decât la promovarea discriminării și la homofobie. Discriminare și homofobie care nu fac decât să distrugă viețile oamenilor acest mm, proiect de lege a fost condamnat de ONG-ul, cum este Asociația Internațională a Homosexualilor, Consiliul Europa, Europei, Amnesty International și alte organizații. Afectează pe homosexual, pe profesori, organizații și uh, riscă să împiedice pe tineri să aibă acces la orice fel de materiale uh, Mm, opere de artă, cărți și așa mai departe create de uh, persoane homosexuale. Înseamnă oare asta că oamenii nu vor mai putea să studieze uh, opera lui Tchaikovsky, Shakespeare, uh, muzica lui Elton John sau uh, să se uite la uh, meciuri de tenis cu Martina Navratilova? Este necesar să, ca tinerii să se gândească și să acționeze. Tinerii au nevoie, um, nu, nu trebuie să fie izolați, trebuie să înțeleagă lumea în integritatea ei și să înțeleagă pe ceilalți. Uh, iubirea față de semeni uh, nu este influențată de uh, gen sau sexualitate, este doar dragoste. Uh, aceste preocupări extremiste cu viețile noastre sexuale nu fac decât să ne facă rău. Uh, când se spune că homosexualii uh, sunt uh, o amenințare la adresa societății. Doamnă președinte, orice societate civilizată nu este judecată după modul în care își tratează majoritatea, ci după modul în care își tratează minoritățile. Spun lituanianilor și tuturor cetățenilor europeni să respindă acest pas periculos înapoi. Vă mulțumesc! Mulțumim. Are acum cuvântul doamna ministru Malmström în numele Consiliului. Eh, Mulțumesc, doamna președinte. Doamnelor și domnilor deputați, mai întâi aș dori să subliniez faptul că libertatea de expresie și nediscriminarea, indiferent de orientarea sexuală, sunt piatra de temelie a societății noastre democratice. Uniunea Europeană se bazează pe un anumit set de principii, de valori, care trebuie respectate de către toate statele membre. Nu putem să promovăm aceste uh, principii și valori în țări terțe dacă nu le respectăm mai întâi pe teritoriul Uniunii Europene. vorba de valori și principii fundamentale. În ceea ce privește drepturile fundamentale, libertatea de expresie, libertatea de a nu fi discriminat. Acestea sunt înscrise în articolul 6 din Tratatul European și în, tratat, în, în articolele 6 și 12 din Cartea Europeană a Drepturilor Omului. Iată principii care sunt prezente în această cartă. Există și legislație la nivel comunitar care oferă protecție în aceste cazuri. Directiva 46 interzice discriminarea din motive religioase, de orientare sexuală, etc. Anul trecut, Comisia a, pre- a prezentat o propunere pentru a extinde aplicarea acestui uh, document. În cadrul Consiliului se discută acum acest document. Parlamentul a emis deja un aviz pozitiv și a salutat această inițiativă. Sperăm ca acest document să fie adoptat cât de curând și acest document se referă la legislația europeană. Acum, în ceea ce privește nivelul național, statele membre pot adopta legislații um, în domeniul libertății de expresie cu condiția să respecte din pe deplin angajamentele pe care și le-au asumat în dreptul primar și secundar comunitar. e nevoie de o respectare deplină a acestor principii. Legea, proiectul de lege adoptat de Parlamentul Lituan, lituanian cu amendamentele introduse la codul penal și la celelalte coduri, uh, bineînțeles că ne liniștesc uh, președinția suedeză. Amintesc totuși că legea încă nu a intrat în vigoare. Deci, din punctul nostru de vedere, o lege care vizează exercit, care vizează uh, încălcarea anumitor drepturi sau uh, îngrădirea uh, anumitor drepturi uh, nu poate fi acceptabil și președinția suedeză a fost foarte clară pe această temă. Acum, în ceea ce privește opinia juridică uh, pe care deputații au cerut-o în, în formularea întrebării orale. Consiliul analizează legislațiile naționale și legislația europeană. Însă, Comisia este cea care poate determina dacă un stat membru își respectă sau nu angajamentele uh, luate. Nu e vorba de uh, supraveghere a modului în care se transpune legislația comunitară, ci mai degrabă să încercăm să ne asigurăm că dreptul comunitar este aplicat în întregime. Și în cazul în care Comisia constată astfel de nereguli, atunci va lansa procedura adecvată în acest domeniu. Articolul 13 uh, din tratat prevede acest lucru. Consiliul își va exprima toate neliniștile necesare dacă se adeverește faptul că există discriminări uh, împotriva anumitor persoane. Însă, mai întâi, avem nevoie de o propunere din partea Comisiei, în așa fel încât să poată fi sesizat Consiliul și acesta să se poată pronunța. E nevoie de o măsură din partea dumneavoastră, în virtutea articolului 7 din tratat, care poate intra în vigoare dacă o treime din statele membre se angajează în această procedură sau dacă există o inițiativă din partea Comisiei. Deocamdată, legea încă nu a intrat în vigoare și atunci această chestiune de discriminare a persoanelor homosexuale, bisexuale, transexuale se află pe ordinea de zi. Vom discuta acest subiect pe 16-17 noiembrie la summitul pentru egalități ce va avea loc uh, la Stockholm, pentru că în final e vorba de respectarea drepturilor fundamentale, a drepturilor omului. Și aceste lucruri trebuie să fie luate în considerare în mod serios și formal. Am încercat să răspund în modul cel mai corect din punct de vedere juridic la întrebarea dumneavoastră, însă deocamdată va trebui mai întâi să ascultăm opinia comisiei, care este prima uh, ce va reacționa pe marginea acestui subiect. Mulțumesc, are cuvântul acum domnul comisar Baro. Mulțumesc, doamna președinte și doamna ministru. A exprimat foarte bine care erau datele problemei cele cu caracter juridic mai ales. Noi condamnăm ferm orice fel de formă de homofobie pentru că este o violare flagrantă a demnității umane. Comisia și-a repetat poziția în fața Parlamentului pe 23 aprilie 2007 cu ocazia plenarei în timpul căreia a fost adoptată rezoluția asupra homofobiei în Europa. În domeniile care țin de competența comunitară, Uniunea și statele membre, atunci când pun în aplicare dreptul comunitar, trebuie să respecte drepturile fundamentale. E vorba despre niște uh, principii cu caracter de lege, cu caracter obligatoriu. Proiectul de lege lituanian pentru protecția minorilor împotriva efectelor nocive ale informațiilor publice ține de competențele comunitare într-o largă măsură, deoarece conținutul său privește punerea în aplicare a directivei asupra serviciilor audiovizuale și directiva asupra comerțului electronic. Prin urmare, Comisia a informat auto- autoritățile lituaniene chiar înaintea adoptării proiectului de lege că anumite prevedere la acestui proiect de lege ar pune probleme pentru că ar risca să nu fie compatibile cu respectarea drepturilor fundamentale și cu dreptul comunitar în general. Însă, în ciuda Uh, faptului că am atenționat uh, autoritățile uh, lituaniene, versiunea adoptată recent nu pare să fi ținut cont de atenționările noastre. Comisia a arătat că are rezerve serioase în ce privește compatibilitatea actualei uh, formulări a legii cu principiul de nediscriminare, cu principiul libertății de exprimare și cu drept principiul apărării drepturilor copiilor, inclusiv dreptul de a avea acces la orice fel de informații necesare pentru dezvoltarea lor. În consecință, Comisia nu va ezita să ia orice fel de măsură care se impune pentru a se asigura de respectarea dreptului comunitar și a drepturilor fundamentale. În funcție de informațiile care ne-au povenit până acum, s-a stabilit un grup de lucru în Lituania la inițiativa uh, doamnei președinte Gribascaite pentru a se amenda și mai mult legea. Aceste amendamente ar trebui propuse până la sfârșitul lunii octombrie. Comisia va aștepta ca această comisie să-și încheie lucrările și va lua cunoștință de conținutul amendamentelor înainte de a se pronunța de manieră definitivă asupra acestei legi înaintea intrării sale în vigoare. Și nu pot decât să-i dau dreptate doamnei ministru Malmström că îi revine comisiei sarcina de a supraveghea ce se întâmplă și de a propune sancțiuni în cazul în care dreptul comunitar și drepturile fundamentale nu sunt respectate. Iată informațiile pe care doream să vi le comunic și vreau ca lucrurile să rămână foarte clare. Mulțumesc, domnule comisar, spune președinta, Acum dau cuvântul oratorilor în numele grupurilor politice și începem cu domnul Lansbergis pentru două minute. Thank you, Mrs. President. Mulțumesc, doamnă președinte. Legea criticată și despătută, în ciuda faptului că încă nu este aplicată și nu va fi până luna martie, nu include decât uh, un rând în care se introduce promovarea homosexualității în rândul uh, minorilor. Asta este adevărul. În Lituania s-a hotărât să se depină amendamente clarificatoare cât de repede. Această rezoluție Înseamnă că trebuie să ne concentrăm pe intenția Parlamentului, pentru că acest uh, rând uh, se referă la promovarea homosexualității în, uh, în rândul minorilor. Aici avem două cuvinte cheie, promovare și minor, nu homosexualitate, așa cum zic unii. Promovarea directă a homosexualității în rândul minorilor uh, este cea care nu este dorită. Promovarea înseamnă acționarea dincolo de informare. E vorba în uh, cadrul educației sociale, unde e nevoie de toleranță față de homosexuali. Promovarea homosexualității în rândul minorilor, dacă deschidem ochii, ar putea include de multe ori ar însemna mult mai mult. Ar fi vorba de încurajarea sau seducerea minorilor, chiar pentru prostituția homosexuală. Ar însemna diseminarea acestor tipuri de promovări în rândul minorilor. Dragi colegi, părinți și bunici, vă rog să vă faceți propria dumneavoastră opinie. Ați fi în favoarea deschiderii acestor spațiu de provocări uh, propriilor dumneavoastră copii? În fine, asta e situația dumneavoastră. Uh, unde ar duce o astfel de promovare în mod regulat și fără restricții? Pe de o parte, e vorba despre, uh, am putea spune, uh, uh, unii ar spune copiii au dreptul de a fi uh, abuzați mental, iar alții ar spune că au dreptul să fie protejați de abuzuri până la majoritate. Propunerea mea este să susținem pozițiile care respectă Convenția Drepturilor Copilului și să eliminăm aliniatul 1 care um, nu este de actualitate. Vă mulțumesc! Grazie eh, per... Mulțumesc și acum timp de un minut are cuvântul domnul Moraes. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Landsbergis a încercat să dea o justificare necredibilă față de această lege. Um, Consiliul și Comisia și-au exprimat neliniștile în acest sens și asta este drumul cel bun exprimarea unor astfel de uh, neliniști sunt absolut funda, este absolut fundamentală în momentul în care apar astfel de legi. Vă amintesc că în Marea Britanie uh, s-a vorbit despre o asemenea lege în 1988. Acum a devenit ceva de domeniul istoriei, de domeniul trecutului. Uh, și cred că este de datoria noastră să protejăm drepturile fundamentale și libertățile fundamentale. Este întotdeauna foarte greu momentul în care o țară membră se află sub lumina reflectoarelor, în plin plan, pentru că putem analiza acele legi uh, Comisia are datoria de a face acest lucru și Consiliul, bineînțeles, trebuie să-și dea și el avizul. Așa cum a spus reprezentanta Consiliului, dacă uh, există legi discriminatorii în Uniunea Europeană, acestea nu pot fi tolerate. Și uh, uh, grupul socialist uh, a condamnat această, această lege. Vom vedea ce se va întâmpla pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Donski, timp de două minute. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Legea lituaniană de protecție a minorilor a șocat pe apărătorii drepturilor omului din Lituania și din alte țări. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că această lege a fost deja refuzată de președinta acestei țări, care și-a exercitat dreptul de veto. Această lege a fost evaluată de mai multe ori de opinia publică din Lituania, de presă, de ONG-uri și de societatea civilă în general și s-a subliniat faptul că o asemenea lege nu poate decât să încurajeze cenzura și homofobia. Pentru că eu cred că această lege este împotriva cetățenilor uh, homosexuali și împotriva lesbienilor din țara noastră. Eu cred că este o adevărată rușine, însă e foarte greu să credem că această lege ar putea fi adoptată într-o țară membră a UE la începutul secolului 21. Eu cred că această lege este de fapt rezultatul unei mari neînțelegeri și că nu a fost decât un pas greșit. Modificările la codul administrației publice și la codul penal sunt acum dezbătute pentru că dacă sunt adoptate modificările propuse acum, orice persoană care difuzează asemenea conținuturi care vorbesc despre homosexualitate riscă să fie sancționată sau chiar trimisă în închisoare. Dacă asta nu este o um, nerespectare a drepturilor fundamentale, atunci ce este? Cum spuneam, este uh, o adevărată rușine. De aceea, din toate aceste motive, eu sprijin rezoluția. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Romeva Ireda pentru un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Dragi colegi, iată că ne aflăm într-un moment crucial în momentul în care construim Uniunea Europeană. Crucial pentru că acum foarte puțină vreme, cu siguranță că acest tip de dezbatere nu l-am fi avut. Uh, pentru că niciun parlament uh, al unui stat membru n-ar fi avut ideea să adopte o astfel de lege. Deci aici vedem că nu e vorba de o temă internă a politicii din Lituania. Uh, ajungem la concluzia că de fapt și de drept ne aflăm într-o într, într -o dezbatere a unei teme care pune sub semnul îndoiele credibilitatea europeană. Ansamblul co- uh, european, mă refer aici la cele trei instituții care sunt reprezentate, nu putem să rămânem fără să facem nimic față de o țară membră care criminalizează uh, pe cei care doresc să aibă libertatea de a-și alege cu cine doresc să aibă relații sexuale. Dacă uh, Uh, vorbim despre normalitate, dumneavoastră ați spus, domnule Lansbergis, uh, că acesta nu fac parte din uh, normalitate. Vorbim despre normalitate în cazul homosexualilor, lesbienilor, transexualilor, doar astfel le-am permite copiii să învețe exact, corect, ce anume înseamnă aceste orientări sexuale. Doar astfel putem garanta copiilor noștri faptul că vor crește într-un mediu sănătos. Doar dacă normalizăm această dezbatere, această situație, vom reuși să obținem acest lucru și nu prin criminalizarea unor astfel de tendințe. Mulțumesc, spune doamna președinte, are cuvântul domnul Șimanski, un minut 30. Dziękuję. Panie i panowie, litewska ustawa o ochronie nieletnich. Mulțumesc, domnilor și domnilor, această lege lituaniană privind protecția minorilor are obiectivul de a-i proteja pe tineri de anumite pericole. Cealaltă intenție era aceea de a-i proteja așa cum doresc părinții să-i protejeze. Toată lumea în acest hemiciclu uh, poate fi de acord că e vorba de uh, lucruri urgente care merită respect, nu critici. Această lege nu are nicio legătură cu legislația europeană. Toate elementele acestei legi uh, se referă la dreptul național. Uniunea Europeană nu are competență în acest domeniu. De aceea uh, nu trebuie să discutăm aceste lucruri la nivel european și nu vom fi niciodată uh, de acord cu această decizie ideologică care ar putea permite um, încălcarea obligațiilor de la diferite niveluri din Uniunea Europeană. Are cuvântul acum uh, domnul Svensson, un minut. Doamna. Mulțumesc, doamna președinte. Acest document nu se referă la ideologie, ci se referă la egalitate egalitate de care trebuie să se bucure fiecare. Și țin să mulțumesc Comisiei pentru poziția sa foarte clară. Sunt convinsă că Consiliul, Comisia și Parlamentul vor colabora și vor conlucra în momentul în care e vorba de încălcări ale drepturilor omului. Aici e vorba de Uniunea Europeană, de respectul pe care îl avem noi pentru principiile fundamentale, de bază ale acestei Uniuni. Toată lumea trebuie să înțeleagă că trebuie să facă un efort pentru a se adapta, iar legile europene se aplică tuturor statelor membre, indiferent care ar fi ele. De aceea, trebuie să acționăm înainte ca să fie prea târziu. E nevoie de o veritabilă luptă în acest sens pentru ca toată lumea, toți cetățenii să fie tratați pe picior de egalitate. Iar proiectul de lege lituanian pur și simplu încalcă o serie întreagă de articole în vigoare în legislația europeană. Sper că Parlamentul nostru să fie un Parlament unit în momentul în care vom vota mâine pe această rezoluție. Mulțumesc! Are acum cuvântul au acum cuvântul ceilalți oratori înscriși. V-aș ruga să respectați în mod strict timpul ce vă este acordat și are cuvântul domnul Mathieu. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să reamintesc aici cât de important este pentru Uniunea Europeană, pentru Parlament și pentru toți colegii lupta împotriva oricăror forme de discriminare și în special a discriminării pe criterii sexuale. Vorbim astăzi despre un proiect de lege din Lituania, un proiect care pune atât de multe probleme încât doamna președinte a Lituaniei uh, uh, s-a autosesizat și a, și-a exercitat dreptul de veto în două rânduri și chiar a inițiat un grup de lucru care să propună amendamente. Eu am de plină încredere în dumneaei pentru ca aceste probleme să fie soluționate și pentru ca acest stat să găsească soluții pentru uh, ceea ce reprezintă deocamdată o discriminare împotriva orientărilor sexuale. Mai multe grupuri politice au propus uh, rezoluții și până la urmă am reușit să ajungem la un proiect de rezoluție comună. Dragi colegi, sunt convinsă că mâine acest proiect de rezoluție comună va fi votat și cred că problemele vor fi rezolvate. E important ca sănătatea mentală și intelectuală a copiilor noștri să fie protejată, dar lupta împotriva oricăror forme de discriminare pe criterii sexuale este o luptă care se desfășoară de ani de zile. Avem o agenție pentru drepturile fundamentale, ea are o utilitate și ar fi păcat ca astăzi ea să fie aruncată la coș. Vă rog pe toți să votați pentru această rezoluție comună și mulțumesc tuturor colegilor care s-au investit în aceste negocieri. Și este pentru mine o mare plăcere să constat că s-a ajuns la această rezoluție comună. Sper că ea va fi adoptată mâine în hemiciclu. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Blinkeviciute pentru un minut jumate. Uh, Aciu pirmininke. Mulțumesc, doamnă președinte. Felicit Parlamentul European pentru inițiativa de a aborda cu discuția această lege din țara mea în legătură cu protecția minorilor împotriva efectelor informării publice. Este regretabil faptul că acest text de lege nu a fost suficient uh, dezbătut înainte de a fi adoptat și că nu s-a verificat uh, compatibilitatea sa cu legile internaționale și europene. Mm, spunând că e vorba de um, țelul nobil de a proteja drepturile copilului, uh, nu s-a reușit uh, decât uh, um, să se obțină antagonism între grupurile din societate. Noua președintă a Lituaniei a creat uh, un nou grup pentru a propune un nou text de lege Parlamentului lituanian. Sunt convinsă că va exista în Lituania voința politică necesară pentru a îmbunătăți acest, acest text, pentru a adopta legislație modernă și în acest domeniu. Acum șase ani, socialdemocrații din Lituania au adoptat uh, o lege a oportunităților legale în care condamnau uh, um, orice discriminare pe bază de vârstă, se, orientare sexuală și așa mai departe. Rezoluția Parlamentului uh, trebuie să încurajeze Parlamentul lituanian să adopte un text legislativ uh, care să permită respectarea tuturor drepturilor și libertăților uh, fundamentale. Mă mulțumesc. La parola. Are acum cuvântul Domnul commissaris, minister en collega's. Net als u allen ben ik ook geschokt. președinte. Domnule comisar, doamna ministru, cu toții suntem convinși de faptul că Europa ca a noastră nu poate accepta o astfel de legislație. Reprezintă o adevărată încălcare a drepturilor de care trebuie să se bucure homosexualii Uh, transexuale și bisexuale în Uniunea Europeană. Prin această lege se dorește ca aceste persoane să se simtă rușinate de orientarea lor sexuală. Și cred că acum trebuie să clarificăm lucrurile odată pentru totdeauna față de uh, Lituania. Nu putem tolera orice, uh, indiferent de uh, orice formă de discriminare în uh, Uniunea Europeană. Nici acum, nici niciodată. Aici e vorba de o încălcare a unui principiu de bază al Uniunii Europene. Uh, și apreciez poziția Comisiei și sper că și Comisia va merge atât de departe cât va fi necesar, eventual poate chiar în fața Curții Europene, pentru a împiedica această lege. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la procedura Catch the Eye. Și primul orator este domnul Nicolae. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Lituania a adoptat o lege care dorește să protejeze minorii împotriva eh, informațiilor care ar putea să le altereze viitorul. Este important să se ducă această politică de protecție a familiei, dar eu nu cred că acest lucru ține de competența europeană. Nici o inițiativă europeană, nici un stat nu se găsește în poziția în care își poate permite să critique Lituania. E vorba, cum spuneam, despre o competență națională. Eu cred că această lege întărește protecția copiilor împotriva acelor informații sau imagini care uh, le-ar putea fi nocive și de care și propriilor părinți vor să îi apere. Deja Irlanda a cerut uh, să poată să facă o asemenea lege în protocol, într-un protocol adăugat la tratat. Deci eu cred că Irlanda trebuie lăsată să-și protejeze copiii și să le dea ocazia familiilor să o facă. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Paleschi. Firma Carta. Mulțumesc, doamnă președinte prima dată în istoria Parlamentului European, în acest hemiciclu, acțiunile Parlamentului lituanian sunt dezbătute într-un context puțin favorabil. Cei care au propus această lege au avut intenții intenția de a obține o lege care nu este potrivită Europei secolului 21. Cred că majoritatea Parlamentului lituanian s-a considerat echitabil, obiectiv. Cred că această discuție, precum și reacția fermă a Comisiei și Consiliului, reprezintă un semnal puternic legislatorului lituanian că nu trebuie să facem pași, să ne întoarcem în uh, evul mediu, ci să mergem înainte pe baza experienței și tradiției statelor membre europene. De aceea e nevoie de această discuție și de rezoluție. Mulțumesc! Mulțumim! Are acum cuvântul domnul Bigstrom un minut. Talman. Alla människor är födda lika och äger... Mulțumesc, doamna președinte. Cu toții ne naștem egali, cu toții trebuie să respectăm aceleași valori. De aceea, noi, în calitate de Parlament European, trebuie să fim foarte clari în ceea ce privește bunăstarea cetățenilor, concetățenilor noștri, indiferent de care uh, stat membru o fi vorba. Toleranța este una din valorile noastre. Alegerile care au avut loc, alegerea domnului Barroso de astăzi, reprezintă un element pozitiv – pentru că ne dorim cu toții ca în viitoarea Comisiei să existe un portofoliu consacrat libertăților și drepturilor fundamentale. E destul de regretabil faptul că Lituania, după ce a scăpat de dictatură, uh, începe să legifereze într-un mod atât de deplorabil, care duce la intoleranță. Iar noi, cei care respectăm egalitatea între toți cetățenii, avem datoria de a reacționa. Și trebuie, cu ocazia votului de mâine, să amintim tuturor faptul că valorile noastre uh, trebuie respectate. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul doamna Zaborska. Un minut. Grație, signora președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Și Slovacia a fost condamnată pentru că cerea respectarea, uh, pentru că nu respecta libertatea de conștiință, deoarece a vrut să aibă o lege care să protejeze uh, copiii de anumite conținuturi uh, difuzate la uh, televiziune. Eu cred că aici se face un fals proces. Eu nu cred că acest Parlament se află în poziția să facă ceea ce face, ca de exemplu să ceară Agenției pentru Drepturile Fundamentale un aviz juridic asupra acestei legi. Această agenție nu are abilitatea de a face așa ceva. În curând va veni momentul când în acest Parlament toate țările vor fi criticate pentru că adoptă legi pentru a-și proteja copiii și viața familiilor. Eu nu cred că respectăm uh, valorile europene și uh, nici dreptul părinților de a-și educa uh, copiii atunci când facem asemenea critici. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna ministru Malmström. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că este foarte clar că cele trei instituții au uh, aceeași opinie în legătură cu acest subiect, trebuie să respecte drepturile omului și nu trebuie să se permită discriminarea pe baza orientării sexuale, printre altele. Acestea sunt valori uh, de bază ale proiectului european și trebuie să rămână valori de bază. Țările membre au dreptul la respect, trebuie să respecte valorile europene. Știm că această lege este criticată și dezbătută și în Lituania. Doamna președinte Gribuscaite, care a fost comisar uh, înainte și cunoaște foarte bine valorile și legile europene, a inițiat și dânsa procesul de revizuire a acestei legi pentru ca ea să respecte legislația europeană. Mă bucur de faptul că Comisia a spus foarte clar ce s-ar întâmpla dacă această lege intră în vigoare în forma actuală. Sper că nu se va întâmpla acest lucru. Mulțumesc, domnul ministru. Are cuvântul acum domnul comisar Baro. Mulțumesc, domnul ministru. Mă alătur observațiilor făcute de doamna uh, ministru. Uh, sper ca grupul de lucru instaurat de doamna Grivascaoite să uh, ne permită să evităm o astfel de lege, o lege care, din anumite puncte de vedere, ar fi în contradicție cu legislația europeană. Insist asupra unui punct. Într-adevăr, ne-a fost teamă la un moment dat ca anumite prevedere ale legii să nu fie contrare directivelor uh, referitoare la um, audiovizual și la comerț electronic. Bineînțeles, noi nu ne putem pronunța asupra dreptului familiei, pentru că asta ține de competența statelor naționale. Însă tot ceea ce s-a spus cu ocazia acestei dezbateri ne demonstrează că e nevoie de o nouă apreciere a situației la nivel național. Deci, în cazul acesta concret, în Lituania. Mulțumesc, domnule comisar. Spune doamna președinte, am primit cinci propuneri de rezoluții pentru această dezbatere. Aici se încheie dezbaterea, iar votul va avea loc mâine.